I will start uh, this meeting anyway. O să încep, dragi colegi, oricum am foarte multe comunicări pe care pot să vi le citesc și cred că până te termin colegii invitații noștri vor sosi. Bine ați venit la reuniune. Reuniunea noastră de astăzi are două părți. Până la 10.30 rămânem în această sală și avem pe ordinea de zi prezentarea recomandării Comisiei referitoare la o decizie a, Consiliei de, a Consiliului de autorizare a începerii negocierii privind Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului în temeiul articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Luptătorii străini, așa cum spunem, după care următoarea parte a Comisiei Libe se va ține în comun cu, Debe, cu Deve și va continua de la 10.40 în sala ASP 3G3. În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, trebuie să știți că Actualmente, Consiliul Europei pregătește un protocol suplimentar la Convenția privind prevenția terorismului pentru a pune în aplicare rezoluția 2178 referitoare la uh, luptătorii străini teroriști adoptată în septembrie de Consiliul de Securitate al ONU. Acest protocol, negociat într-o perioadă foarte scurtă, va penaliza primirea de formare teroristă și organizarea, finanțarea și uh, deplasarea pentru obiectivul terorismului. În temeiul articolului 218 din TFUE și în temeiul competenței interne a Uniunii Europene, dată de uh, decizia cadru existentă privind terorismul, Comisia a prezentat recomandări pentru o decizie a Consiliului ca să autorizeze deschiderea negocierilor. În conformitate cu articolul 218, Parlamentul trebuie să își dea acordul la încheierea acestui protocol. Și pentru că acest protocol are posibile implicații asupra deciziei cadru privind terorismul, este extrem de important ca Parlamentul să fie implicat în aceste negocieri. De aceea am invitat aici comisia care ne va prezenta recomandările de mandat de decizie a Consiliului și l-am invitat și pe domnul Koegikov de la um, Consiliul Europei, care este coordonator uh, pe contraterorism și care va prezenta contextul și conținutul acestor negocieri. În primul rând, am să-i dau cuvântul domnului Olivier Luic de la Comisie. Vă rog. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, good morning. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc că ne-ați invitat în această dimineață ca să vă informăm cu privire la această situație. După cum ați menționat, tot ce s-a făcut la Consiliul Europei din ianuarie încoace se bazează pe rezoluția Consiliului de Securitate al ONU din 24 septembrie, în urma reuniunii Consiliului de Securitate la nivel de șefi de state și cred că ne amintim cu toții că aceasta a avut loc pe 17 septembrie când Barack Obama și alții s-au întâlnit personal la New York. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU creează o obligație pentru toate statele ONU de a penaliza anumite comportamente care au legătură cu fenomenul luptătorilor străini. După cum știți, la nivel european ne um, gândim de multă vreme la acest subiect. Subiectul a fost discutat aici, dar și în Consiliu s-a discutat dacă ar trebui să deschidem, să ne extindem decizia cadru și eventual să o lisabonizăm. Această decizie cadru datează din 2002 și a fost revizuită în 2008. Dar uh, lucrurile s-au înlănțuit în așa fel încât Consiliul Ministerial al Consiliului Europei în 21 ianuarie anul curent, în contextul uh, atacurilor de la Paris, dată fiind percepția de pericol sporit uh, provocat de luptătorii străini, a decis să ducă mai departe aceste lucrări. Ne aflăm într-o situație neobișnuită, pentru că discuțiile au început deja la nivel de experți la Strasburg și uh, în același timp noi încă lucrăm la mandat. Deci încercăm să prindem un tren în mișcare. Ce am făcut? Am fost să participăm activ la negocierile de la Strasburg și să încercăm să coordonăm cu oarecare succes poziția Uniunii Europene și a statelor membre. În paralel, am prezentat un proiect de decizie a Consiliului privind uh, orientările de negociere. Orientările sunt scurte și clasice după cum ați spus, doamnă președinte, se bazează pe articolul 218 din tratat <coughs> și pornesc de la ideea că dacă nu toate problemele, cel puțin majoritatea problemelor care vor fi abordate în proiectul de protocol, sunt cel puțin de competență UE. Am depus acest proiect de mandat, după cum ați spus și dumneavoastră, cu obiectivul de a putea negocia uh, pentru penalizarea în Uniunea Europeană a mai multor tipuri de comportamente care sunt uh, desfășurate cu intenție, cu intenția de a recruta sau de a încerca să fii recrutat. E vorba de primirea de formare, deci formarea pasivă de teroriști, deplasarea sau încercarea de deplasare în scopuri teroriste, furnizarea sau colectarea de fonduri pentru același scop și orice formă de susținere sau facilitare a terorismului. Pe fond asta negociem. Proiectul de mandat în sine, deci partea juridică, este foarte scurtă, are trei alineate. Spune că Comisia va negocia în numele Uniunii Europene, statele membre vor participa la negocieri, iar coordonarea se va face într-un comitet ad hoc. În acest caz, o formație a Consiliului, și de asemenea va fi și o coordonare ad hoc uh, in situ. Am făcut ambele lucruri și doresc să mulțumesc președinției și statelor membre pentru răspunsul rapid și pentru flexibilitatea cu care au tratat acest subiect într-o perioadă foarte scurtă și în același timp uh, au participat la coordonarea ad hoc la Strasburg în timpul reuniunilor, în pauzele de cafea, între reuniuni. A funcționat foarte bine și cred că am ajuns la o poziție europeană foarte solidă prin aceste negocieri. Apoi, ă, directivele negociate, practic, amintesc că este vorba despre punerea în aplicare a unei obligații ce derivă din capitolul 7 a Cartei ONU, al Cartei ONU, pe fond, Problema cheie se referă la uh, operaționalizare, deci la conferirea de caracter penal a celor comportamente pe care le-am menționat din uh, alineatul operațional 7 al rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. Alineatul 6, spune vorbitorul dar la nevoie și alte părți ale acelei rezoluții vor putea fi luate în calcul în măsura în care este necesar ca să ne ocupăm de chestiunile menționate în alineatul 6. Și deci, practic avem un mandat de a da caracter penal și de a operaționaliza rezoluția uh, Consiliului de Securitate al ONU, dar uh, la nevoie putem să analizăm și uh, alineatele operaționale 4 și 5. Principiile călăuzitoare pe care le urmăm și pe care le-am propus în directivă sunt practic că toate părțile la Convenție, Uniunea Europeană și statele membre, trebuie să penalizeze toate aceste comportamente în prevederile lor naționale, respectând pe deplin drepturile fundamentale și acquis Uniunii Europene. Siguranța juridică, claritatea și predictibilitatea sunt esențiale și niciun stat membru, nicio parte, nu trebuie să creeze noi infracțiuni de sine stătătoare dacă în sistemul național, în ordinea juridică națională, au prevederi echivalente care uh, tratează același subiect. Practic, avem o marjă de manevră la nivel național ca să decidem dacă trebuie să se creeze noi infracțiuni sau dacă în arsenalul juridic existent de nivel național și european avem uh, ceva similar. Și apoi avem o clauză de deconectare la care se face referire în articolul 26 din Convenția Mamă, care a fost adoptată în 2005 și a intrat în vigoare în 2007. Acolo se prevede că între europeni, între statele membre ale Uniunii Europene, se aplică legislația europeană. Cam asta e situația în ceea ce privește mandatul. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a-i da cuvântul domnului Koegikov, mă uit la președinția letonă, la doamna Melnace. Doriți să adăugați ceva? Da, sigur. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru invitație. Aș dori să vă prezint ultimele evoluții ale situației uh, de la Consiliu Cred că statele membre au înțeles foarte bine situația în care ne uh, aflăm. După cum a spus uh, Olivier, Consiliul Europei a început uh, să lucreze la un protocol destul de rapid și avansează rapid în această situație. Noi, de partea noastră, așteptăm mandatul Comisiei și de îndată ce vom avea, de îndată ce am primit acest proiect de mandat, l-am uh, preluat, considerându-l extrem de important și l-am discutat foarte rapid. Am avut uh, două reuniuni ale Consiliului informațiunea specifică. Am analizat mandatul, ne-am asigurat că este acceptabil pentru toată lumea. Am discutat mai degrabă mandatul decât orientările și au fost și unele subiecte importante pentru statele membre în ceea ce privește continuarea discuțiilor de la Consiliul Europei, unde statele membre au fost prezente, iar statele membre au dorit să participe și la negocieri în continuare. De asemenea, statele membre au înțeles că nu um, doream prelungirea discuțiilor în Consiliul Europei. Au avut o abordare destul de rapidă și cred că colegul din dreapta mea ne va prezenta situația la Consiliul Europei. Mm, ei uh, intenționează să adopte acest protocol din luna mai. S-a înțeles că avem nevoie rapid de mandat și ne-am mișcat și noi foarte rapid. În general, președinția face tot ce poate ca să ducă la bun sfârșit mandatul și sperăm să avem o decizie astăzi ca să ne finalizăm poziția pentru următoarea reuniune a Consiliului Europei care va avea loc pe 7 aprilie. Vom avea un mandat ca Uniunea Europeană și Comisia să participe la negocieri. Cam aceasta este situația din perspectiva președinției. Iar acum, uh, cred că avem o abordare foarte pozitivă din partea președinției și a statelor membre și sperăm să continuăm negocierile la Consiliu exact uh, cum am făcut și până acum. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Koegikov de la Consiliul Europei, coordonatorul pe contraterorism care ne va vorbi despre contextul și conținutul acestor negocieri. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, mă scuzați că am întârziat. Cred că faptul că Cred că comisia dumneavoastră care vorbește despre terorism nu se află în pericol de atac terorist, pentru că s-ar identifica ușor un terorist care ar veni să umble pe aici fără cel și să caute intrarea în clădire. Mie cel puțin mi-a fost foarte greu să intru în clădire. Îmi pare rău că nu știu uh, numele complet al comisiei dumneavoastră, toată lumea vă știe sub numele de Libe și vă sunt recunoscător că m-ați invitat, sunt recunoscător președinției pentru sprijinul politic extraordinar pe care l-a oferit Consiliului Europei când am negociat protocolul adițional ne aflăm într-o situație extraordinară. Reacționăm la rezoluția Consiliului de Securitate al ONU adoptată în temeiul articolului 7 din cartă. Aceasta e a doua rezoluție. Prima a fost adoptată la scurt timp după 11 septembrie ca reacție la atacul terorist de la New York. Aceasta este a doua astfel de rezoluție. Înainte de a trece la protocol, cu voia dumneavoastră aș vrea să vă spun două, trei fraze despre ce uh, face Consiliul Europei în domeniul contraterorismului. Pentru că diferitele organizații internaționale au diferite definiții, noi considerăm că terorismul este o amenințare la adresa ordinii democratice a statelor membre. Și avem o declarație din 78 de la Consiliul de Ministri, o declarație foarte scurtă, de o pagină, unde se spune că terorismul este o amenințare la adresa ordinii democratice din statele membre. La summitul de la Varșovia din 2005 s-a adoptat o frază foarte importantă, și anume terorismul este inacceptabil în orice circunstanțe și în orice cultură abordarea Consiliului Europei asupra contraterorismului este că terorismul este o amenințare la adresa democrației și că este inacceptabil în orice cultură. De-a lungul anilor am adoptat mai multe convenții. Avem o convenție privind suprimarea terorismului, care are obiectivul de a um, da deoparte um, condamnarea atacurilor teroriste ca infracțiuni politice, care datează din anii 70. Apoi avem Convenția Mamă, cum o numim noi, Convenția Mama Protocolului, Convenția privind prevenirea terorismului, care la vremea sa a introdus noutăți juridice, încă permite statelor membre să penalizeze mai multe comportamente, cum ar fi provocarea publică la terorism, incitarea la terorism, oferirea de formare pentru teroriști. Avem și convenția referitoare la spălarea banilor și avem și recomandări importante, soft law de la Consiliul de Ministri. Uh, o recomandare se referă la respectarea drepturilor omului în combaterea terorismului, alta se referă la utilizarea tehnicilor specifice de investigație, supraveghere, investigarea infracțiunilor grave și a terorismului și altele. Consiliul Europei uh, este un apărător foarte solid al drepturilor omului, al victimelor teroriștilor. Cred că vă amintiți că colegii dumneavoastră de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei atunci când a avut loc programul extraordinar de um, extrădări al um, CIA, Consiliul Europei a fost o voce solitară care a apărat ideea că drepturile omului trebuie respectate și în această situație. Mi-amintesc că la noi, la Consiliul de Ministri, ambasadorii au ținut discursuri și au spus că nu e posibil așa ceva, că nu o vor face. Președintele George Bush a spus, da, există acel program, și Consiliul Europei și curtea noastră, desigur, vor apăra drepturile omului, chiar dacă acei oameni sunt teroriști, teroriști condamnați, chiar dacă sunt oameni care nu ne-ar plăcea să dăm mâna. Și pentru noi e foarte importantă această linie de apărare a drepturilor omului. În al treilea rând, avem uh, asistența reciprocă, convențiile de asistență reciprocă și cooperare internațională, avem cam 20. Sigur că la Uniunea Europeană lucrurile se petrec mai simplu, noi însă nu avem mandatul european de arestare și astfel de instrumente, însă terorismul depășește granițele Uniunii Europene și la fel uh, și chestiunea luptătorilor străini. Deci e foarte important să avem aceste instrumente la dispoziție. Și în ultimul rând, dar în cele din urmă, tot ce face Consiliul Europei ca să încurajeze dialogul cultural, societățile inclusive, democratice. Avem și o campanie uh, No Hate Speech pe internet. Deci tot ce facem noi are obiectivul de a preveni condițiile care duc la răspândirea terorismului. Trecând acum la protocol. Sigur, am vorbit despre necesitatea politică a acestui protocol și sunt încă o dată recunoscător pentru susținerea politică extraordinară de care am beneficiat. Aș mai vrea să vă spun că acest protocol a fost negociat într-o transparență deplină. Grupul de lucru extraordinar de negociere a avut trei reuniuni și și-au făcut treaba. După prima reuniune au decis ca toate proiectele să fie făcute publice sau să aibă și o versiune publică. Singura diferență între versiunea publică și cea uh, nepublică este că cea nepublică avea note de subsol referitoare la pozițiile anumitor state, care au fost șterse în versiunea publică. Ne-am întâlnit cu ONG-uri mari, Amnesty International, Open Society, Justice Initiative, Comisia Internațională a Juriștilor le-am permis accesul la protocol avem o procedură prin care aceste organizații pot să ceară statutul de observator la grupul de lucru. Nu au folosit această șansă, dar noi am decis să facem un pas către ei și deci am făcut și acest protocol public și ne-au trimis comentarii scrise de care am ținut cont într-o mare măsură. În ceea ce privește fondul, Sigur că pe plan juridic e un subiect foarte delicat, pentru că orice infracțiune este formată din faptă și din intenție. În tradiția europeană, fapta este esențială pentru, a, pentru o infracțiune. O intenție în sine nu poate fi o infracțiune. Dar în ceea ce privește pregătirea terorismului, intenția e foarte importantă și grupul nostru de lucru a trebuit să acopere cât de mult posibil intenția. Nu e totdeauna posibil să faci acest lucru respectând pe deplin drepturile omului. Ca să vă dau un exemplu, unul din subiectele menționate a picat pur și simplu la negociere și anume am încercat să cădem de acord asupra penalizării um, faptului de a fi recrutat pentru un atac terorist, dar nu mai face parte din protocol acest lucru pentru că nu s-a găsit în trei reuniuni o soluție să se treacă acest lucru în text respectându-se drepturile omului. Poate că în 10 reuniuni vor găsi o soluție, dar deocamdată nu s-a putut. După cum a spus colegul meu, Unele dintre statele membre au mers dincolo de protocol. De exemplu, articolul 2 din protocol se referă la uh, aderarea la o asociație sau un grup cu obiectivul de a comite o infracțiune. Asta există în foarte multe sisteme juridice uh, ca uh, conspirație sau association de malfaiteurs, asociere a răufăcătorilor. Unele state membre au mers mai departe, de exemplu Franța a introdus entreprise individuel de terorism, un construct juridic care poate funcționa în sistemul juridic francez, dar nu în alte sisteme. Și poate că în acest sens protocolul nu merge până la capăt iar alte state membre au ajuns chiar uh, la un nivel foarte înalt. Sigur că unul din principalele elemente de plus valoare ale protocolului va fi o armonizare a legislației existente în măsura posibilului. În ceea ce privește cererile de extradare, sigur avem principiul dublei infracționalități. Dacă o infracțiune nu este infracțiune în statul unde se cere acest lucru, excădarea se poate întâmpla, e foarte important ca să se faciliteze cooperarea internațională pentru a combate răspândirea terorismului și fenomenul luptătorilor străini. După cum am spus, în protocol se penalizează faptul de a primi formare ca terorist, formarea în străinătate, organizarea, finanțarea sau facilitarea în alt mod a unor activități în scopul terorismului și articolul 7 e foarte important și anume facilitarea schimbului de informații. Pentru mine aceasta este cel de-al doilea element ca importanță al protocolului, pentru că statele parte la protocol vor trebui să creeze puncte disponibile permanent pentru schimbul de informații polițienești. Ca să spunem lucrurilor pe nume, dacă Turcia are o suspiciune și oprește pe cineva la frontieră pentru că își închipuie că acea persoană ar merge în Siria, trebuie să poată suna pe cineva, dacă acea persoană e cetățean UE, și să primească informații în maxim o oră până atunci să verifice pașaportul, să facă un control vamal, pentru că dacă nu au informații, trebuie să lase persoana să meargă mai departe și persoana aceea se poate duce în Siria și să devină luptător străin. Deci acest uh, schimb de informații rapid va fi foarte important din perspectivă practică. Nu vreau să intru în detaliile juridice, legate de definiții, dar vă asigur că cea mai mare parte a discuțiilor de la negocieri de până acum s-au concentrat exact asupra acestui lucru, cum să ocrotim drepturile omului și libertățile fundamentale și în același timp să uh, infracționalizăm fapte care ar putea duce la un atac terorist, mai ales în ceea ce privește luptătorii străini. Într-adevăr, în protocol, uh, în Convenția Mamă, practic în protocol, articolul din Convenția Mamă omolog a fost reprodus. Iar prietenii noștri de la ONG-uri au vrut uh, să scrie mult mai mult despre drepturile omului în protocol decât cei care au redactat textul. Dar autorii textului au crezut că dacă se extinde textul se ajunge la o problemă de interpretare, pentru că dacă faci o listă, atunci lista ar trebui să conțină toate posibilitățile, dar dacă nu treci exemple concrete și lași doar o formulare generală, atunci se poate aplica în mai multe cazuri. The... În ceea ce privește procedura la Consiliul Europei, protocolul, mă rog, am terminat uh, un proiect de acord în trei întâlniri, ceea ce este un record, și acum protocolul va ajunge la uh, un comitet de experți în domeniul terorismului. și ca să facem o distinție între uh, cei care lucrează la Consiliul Europei și cei care vin din afară, îl numim Codexter. și, cum spuneam, acest protocol va fi examinat la întâlnirea uh, Codexter pe 7 aprilie și apoi va fi examinat de grupul de lucru uh, pe um, teme juridice, grupul de lucru al ministrilor de afaceri externe, care se numește uh, uh, grupul afaceri juridice. În etapa următoare, <coughs> Comitetul de Afaceri Juridice de la adunarea parlamentară va trebui să dea un aviz, raportorul deja a fost numit și apoi urmează adoptarea. Adoptarea ar trebui să aibă loc pe 29 aprilie. Acesta este calendarul și pe 19 mai, când vom avea o întâlnire pentru um, schimbarea președinției aici la Bruxelles, măcar câteva țări vor putea să semneze și apoi vom avea o ceremonie de semnare. Însă s-ar putea să nu avem suficient timp la dispoziție pentru uh, desfășurarea procedurilor în statele membre uh, pentru um, a permite semnarea de un număr destul de mare de uh, state membre ale Consiliului Europei. Deci nu știm exact ce se va întâmpla de momentul adoptării de către adunarea parlamentară și momentul organizării acestei ceremonii de semnare a protocolului aici la Bruxelles în luna mai. Nu va fi o revoluție acest protocol față de ceea ce a fost deja adoptat, uh, mai ales de um, o parte dintre statele membre ale Uniunii Europene, așa cum v-am mai spus deja. Însă, plus valoarea acestui protocol este că va um, armoniza puțin legislația, va permite o cooperare uh, consolidată în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene, pentru că știți că um, țări uh, vecine, țări precum Siria, vor avea un rol um, important de jucat și, de asemenea, va permite un, um, un schimb facilitat de informații. Vă mulțumim frumos, domnule Koegikov. Uh, am o listă destul de lungă de colegi care doresc să iau cuvântul. Am să citesc numele. Mrs. Wimberg, Mrs. Ravo Dallon, Mr. Lopez, Agui uh, Lopez Aguiar, uh, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, uh, Mrs. Fayon. If uh, nobody else, then uh, I close the list and I will give the... Dacă nu mai cere nimeni altcineva cuvântul, consider această listă încheiată, însă vă rog frumos să nu depășiți două minute dar am să fiu generoasă. Însă să nu uitați că trebuie să încheiem la 10 și jumătate pentru că trebuie să ajungem la timp la întâlnirea mm, din 3G3. Mulțumim. Începem cu doamna Invelt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu succintă. Sunt puțin îngrijorată de tot ceea ce aud și Implicit, domnul Kojikov a enunțat o parte dintre motivele mele de îngrijorare. Mai întâi în ce privește procedura. Deja ați spus că calendarul putea să pună probleme. Am auzit și felul în care comisia descrie mandatul, un mandat uh, foarte vag. Pentru mine este ca și cum ni se spune, vă rog frumos să semnați josul paginii și noi completăm uh, uh um, formularul mai târziu. Și chiar și acordul în sine nu este uh, <laughs> foarte clar. Știm foarte bine care este problema, dar nu știm până la urmă despre ce vorbim. Este ca și cum suntem pe o pantalunecoasă. Este ca și cum am uh, crea o lege care vizează în mod exclusiv un singur grup, un singur uh, tip de terorism ceea ce înseamnă că am aplica standarde diferite pentru delicte diferite. Și împărtășește spunea domnul Kojikov, să pedepsești penal o intenție, dacă citiți cu atenție, vor exista anumite acte, anumite acțiuni care vor putea fi pedepsite penal, să călătorești undeva cu intenția de a lupta mm, și mm, a fi mm, format în scopul de a comite acte teroriste. Cum dovedești așa ceva? Dacă călătorești în sânul Germaniei ca să participe la nu știu ce gang, acest lucru va fi pedepsit penal? De deci, aceea mie mi-este foarte greu să văd cum uh, vom uh, dovedi aceste lucruri și nu-mi place nici conceptul de luptători străini. Toată lumea vorbește despre luptătorii străini, dar nu sunt străini, sunt cetățeni europeni. Și sunt de acord în ce privește um, schimbul de informații, partajarea de informații este partea cea mai importantă din acest acord. Înțeleg de ce finanțarea sau organizarea uh, da, astea sunt niște acte concrete, pot să fie pedepsite penal, dar sunt în continuare foarte îngrijorată de ideea pedepsirii uh, intenției. Nu știu, dacă cineva călătorește în Pakistan și vrea neapărat să, să se transforme în terorist și poate că odată ce ajunge acolo se răzgândește și se întoarce acasă. Între timp, noi um, am făcut această persoană să fie pasibilă de o pedeapsă. Și înseamnă că, de fapt, îi curmăm orice șansă de a se răzgândi. Vreau să știu clar de la comisie care este calendarul, care este procedura și cum uh, îmi răspunde mie la toate uh, îndoielile pe care le am în ce privește pedepsirea unei intenții. Mulțumesc uh, Uh, doamna Indveld, uh, vreau doar să anunț că nu mai avem um, interpretare din și înspre estonă. Doamna Weber. Da. Vă mulțumesc. Consiliul de Securitate ONU a adoptat această rezoluție în ce privește combaterea terorismului și între timp s-a adoptat un protocol suplimentar pe care putem să-l folosim în cadrul cooperării internaționale pentru a lupta împotriva acestor um, um, infracțiuni. Însă acest document este un punct de plecare pentru negocieri suplimentare și pentru luarea de decizii. Acesta era un pas în direcția cea bună. Rezoluția nu definește exact care sunt caracteristicile terorismului. Vorbește despre diferite tipuri de comportament, despre călătorii efectuate în străinătate. E vorba despre formare pentru a deveni terorism și participarea la conflicte. Însă, nu se dă o definiție globală nu, și nu există niște consecințe juridice pentru că nu avem o definiție globală. Dar trebuie să fim conștienți uh, cu, de fenomenul cu care suntem confruntați, să știm ce se întâmplă în societățile noastre. Există acești cetățeni europeni care, după ce au participat activ la uh, lupte, uh, se întorc și sunt uh, teroriști potențiali. Uh, dar, încă o dată, cum strângem probe? Cum poate un procuror să dovedească, fără nicio urmă de îndoială, că o persoană a participat la activități uh, um, teroriste în străinătate sau că are intenția să facă atentate teroriste odată întors acasă. Cum putem să demonstrăm așa ceva? Mai ales dacă nu avem o definiție a acestui uh, forme de încălcări a drepturilor omului. Bineînțeles că totul este o chestiune de echilibru. Dacă nu vrem să avem o continuare atentate teroriste în Europa, precum cele pe care le-am văzut recent. Mulțumesc, doamna Romuda Alonso. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc frumos pentru prezentare, doamnelor și domnilor. Este indispensabil să avem o abordare comună împotriva terorismului, atât la nivel comunitar cât și la Consiliul Europei. dar nu putem să facem acest lucru decât dacă avem o cooperare juridică consolidată și niște standarde minime comune. În luna februarie, Parlamentul a votat rezoluție ambicioasă și ceream Comisiei să propună o definiție clară și comună a luptătorilor străini, uh, dar eu prefer să-i numesc luptători europeni, pentru a avea un plus de certitudine juridică. Acest protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind combaterea terorismului ne oferă un foarte bun punct de negociere și vom putea astfel să ne adaptăm și prevederilor rezoluției um, Consiliului de Securitate ONU. Președinta roagă vorbitoarea să vorbească mai lent. Deci vorbeam despre rezoluția 2178 uh, a Consiliului de Securitate ONU o rezoluție care este indispensabilă pentru a putea pedepsi penal noile forme de terorism, precum călătorii în străinătate, sunt legate de uh, participarea la acte teroriste, precum uh, finanțarea sau facilitarea sau organizarea unor asemenea călătorii. Odată ce această rezoluție va fi adoptată, poate uh, putem să integrăm uh, conținutul acestui protocol în dreptul comunitar. Vom avea astfel un cadru juridic comunitar unic dincolo de uh, cooperarea care, așa cum spuneam, este indispensabilă și putem să avem un răspuns armonizat uh, a um, dreptului penal în Europa, uh, știind că suntem confruntați cu această um, amenințare teroristă. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Lupta împotriva terorismului este un subiect fascinant, mai ales în dezbaterea politică și am um, în ultimele luni am tot dezbătut despre acest subiect fascinant. Dar noi acum discutăm uh, în context juridic și este un subiect foarte sofisticat. De ani de zile n-am, n-am mai avut o asemenea provocare. Eu am studiat dreptul. Am uh, câțiva ani de zile am um, scris uh, legi și vreau să recunosc aici că este Uh, subiectul cel mai sofisticat, cel mai complicat cu care m-am întâlnit eu vreodată. Avem această rezoluție a ONU despre luptătorii străini și apoi avem o convenție a Consiliului Europei care a fost adoptată repede Consiliul Europei, nu de Uniunea Europeană, o convenție pe tema terorismului. Apoi există o mandat de negociere a unui protocol pentru o decizie cadru, astfel încât să modificăm actuala decizie cadru pe tema luptătorilor străini. astfel încât uh, uh, formarea, călătoriile și uh, dorința de a călători pentru a fi format ca să com- comiți acte teroriste pot să fie pedepsite uh, penal. Dar e o chestiune de certitudine juridică. Am o întrebare, domnule Colegicov. Cum vă veți asigura de faptul că acest protocol um, oferă condițiile necesare pentru a avea certitudine juridică. Cum veți uh, determina statele membre să-și revizuiască codul penal uh, ca să avem uh, o armonizare a sancțiunilor pentru asemenea acte și activități? A existat uh, imediat uh, după uh, masacrul de la Paris, un uh, Consiliu Special de Afaceri Interne și Juridice și miniștrii au hotărât să încurajeze inițiative legislative în toate parlamentele din statele membre ca să uh, existe o, o sancțiune penală pentru asemenea activități. Care va fi pe plan juridic uh, plus valoarea acestui protocol și a deciziei cadru? ca să fie acoperite toate activitățile teroriste din perspectiva dreptului penal. Mulțumesc. Thank you, Chair. First of all, on the decision-making process, I'm a bit puzzled. Mulțumesc. Sunt puțin uh, uimită de întregul proces decizional. Dacă l ascult pe domnul Koichikov, doamna Sargentini. Auz că protocolul trebuie să fie revizuit la sfârșitul lunii aprilie și să fie semnat pe 23 mai. O semnătură de către mm, țări, de către miniștri. Probabil mm, dintre statele care sunt și membri ale Uniunii Europene. Însă Parlamentul European încă mai are un rol de jucat, pentru că noi trebuie să ne dăm avizul conform privind concluziile deci eu s-ar putea să fiu uh, în poziția în care mi se cere să-mi dau avizul după ce mai multe state membre deja au semnat uh, modificarea convenției. Deci eu una nu înțeleg așa ceva. De asemenea, nu înțeleg următoarele. Am crezut că Comisia Europeană este cea însăcinată cu negocierile uh, dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei ceea ce ne-ar permite să examinăm mandatul Comisiei în vederea acestor negocieri. Însă nu știu cum uh, miniștrii de uh, justiție și afaceri interne ne-au luat această posibilitate. Deci eu nu prea înțeleg întregul proces decizional și chiar mă întreb care este rolul meu de deputat european. Cum pot eu să-mi fac datoria uh, și anume de a verifica și a da un mandat și apoi de a verifica din nou și de a spune da sau nu ratificării. Deci eu chiar aș vrea să mi se dea niște explicații din partea Comisiei și din partea președinției letone, căci eu nu cred că um, ne procedăm cum trebuie, ne pripim, vrem să semnăm un nou protocol pe un subiect care poate să aibă multe consecințe și care ar putea face ca oamenii să fie tratați în, și drept, în mod nejustificat, în mod nedrept și să le fie încălcate drepturile fundamentale. Cum dovediți intenția cuiva de a uh, căuta să fie antrenat pentru a comite acte teroriste? Da. Mi-aduc, re- reamintesc acest uh, exemplu a unor cetățeni care călătoresc în Germania și în bagaj au uniforme. Nu spun că toată lumea trebuie lăsat să facă ce vrea, dar mi se pare dificil să arestez pe cineva numai pentru că are uniformă sau haine de militare în porbagajul mașinii. Da, poate că la un moment dat acești oameni vor să plece în Siria, dar nu pot să-i condamn pe acești oameni că pregătesc un atac terorist numai pe baza acestei probe. Deci eu chiar mă întreb ce se va întâmpla pe viitor. Și ultimul comentariu, partajarea rapidă a informațiilor ca să putem să arestăm un suspect de terorist, terorism. Înțeleg deci avem nevoie de așa ceva. Dar cum putem să fim siguri că nu vom partaja informațiile din Europa cu un regim care are o cu totul altă perspectivă a drepturilor omului? Cum ne asigurăm de faptul că acest regim nu va cere să-i se comunice informații la care de fapt nu ar trebui să aibă acces sau pe care le va folosi în scopuri greșite? Mulțumesc, doamna Gomes. We had here yesterday. Um... Ieri a fost uh, la noi directorul Frontex care ne-a spus că statele membre nu fac nimic pentru a prinde traficanții de ființe vii și știm că astăzi uh, traficul de persoane e legat de terorism și în legislația internațională există, desigur, pedepse, dar și în legislațiile naționale. Și acum când propunem să creăm o lege în acest sens pentru pedepsire, deși în legislația noastră există deja astfel de dispoziții, și plus valoarea nu constă doar în armonizare, ci și în oferirea unei soluții mai simple pentru extradare. Dar a fost menționat acest dezavantaj și anume că alte state membre ale Consiliului Europei ar putea utiliza acest tip de concept într-un mod cu totul diferit, chiar pervers, aș spune. Vedem că deja se folosesc astfel de uh, situații cu mandatul european de arestare sau mandatul internațional pedepsesc activiști pentru drepturile omului și așa mai departe. Și atunci mă întreb dacă și această uh, propunere n-ar putea fi utilizată la fel, nu pentru scopul prevăzut, ci care e plus valoarea pentru noi, în ce măsură va contribui aceasta la ceea ce contează cu adevărat, adică schimbul de informații între serviciile noastre de securitate în interiorul Uniunii Europene, dar și cu state terțe. Acolo mi se pare că nu facem suficient și acela cred că e elementul cel mai important. Ați putea explica așadar în ce măsură va îmbunătăți această propunere schimbul de informații, dar într-un mod care să corespundă cu angajamentele noastre în protejarea drepturilor omului. Pentru că în momentul de față ați vorbit și dumneavoastră de rolul uh, CIA, dar guvernele noastre își declină responsabilitatea până astăzi în țara mea, în Portugalia, Chiar și astăzi, agențiile de securitate nu pot face interceptări de niciun fel, dar tot le fac, deci ilegal. E o practică obișnuită la noi. Și o decizie recentă dată în instanță care arată acest lucru. Sunt prea multe contradicții la mijloc și nu înțeleg cum va îmbunătăți această propunere lupta noastră împotriva terorismului. Mulțumesc, doamne Gomez, doamna Maier. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare la articolul 4 din protocol. E vorba de călătoriile în străinătate și se spune acolo că o călătorie într-un astfel de stat Mă întreb dacă această dispoziție se aplică și celor care au dublă naționalitate și persoana călătorește în celălalt stat al cărui, a cărei naționalitate o deține. Și acum doamna Holmeier. Eu aș dori nu doar, să, nu doar să critic, ci și să mulțumesc că discutăm aceste întrebări. ceea ce privește cele spuse de doamna Argentini și de Sophie Infeld, trebuie să spun că nu putem, ca pe de o parte, să criticăm statele membre că lasă persoanele să călătorească și care apoi se întorc și fac mm, fapte grave și pe de altă parte să ne gândim cum să identificăm o potențială persoană periculoasă și cum să nu îi permitem să călătorească pentru că periclitează viețile atâtor oameni. Adică nu putem critica din start. Eu aș dori să știu dacă statele membre vor încerca să stabilească niște standarde de la început, să uh, ne ajute să stabilim niște criterii, cine poate fi considerată o persoană periculoasă, putem elabora un standard comun pentru a împiedica pe făptași să călătorească și apoi să uh, efectueze astfel de fapte grave. Iar a doua întrebare cât privește rețelele de uh, criminalitate, colega Gomez s-a referit la situația traficului de persoane, acolo există legături foarte strânse, mă gândesc și la statul islamic, persoanele noastre de contact uh, din Turcia sunt foarte utile în acest sens. În Libia, statul islamic are, deține controlul asupra porturilor. Ce măsuri are de gând să întreprindă Consiliul Europei pentru a avea în vedere și astfel de măsuri pe viitor? Ce putem face cu relația dintre criminalitate gravă și terorism? Ce măsuri s-ar putea lua împotriva unor astfel de conexiuni? Doamna Vaion, vă rog. Mulțumesc. Nu mai repet uh, toate întrebările colegilor. Aș referi însă la un alt aspect – problema celor care se întorc. Mă tem că ne lipsește o strategie clară cu privire la tratarea celor care se întorc. Avem măsuri uh, de tipul confiscării pașaportului, de exemplu, sau uh, retragerea cetățeniei, dar asta nu cred că soluționează problema. Și mă întreb dacă există o discuție la dumneavoastră cu privire la problema celor care se întorc dintr-o astfel de țară. Și în al doilea rând, cred că ar trebui să discutăm și problema propagandei pe internet. Cum putem împiedica propaganda pe rețelele sociale și m-aș, mi-aș dori să ne spuneți ceva în acest sens, dacă există eforturi în acest sens. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc și mulțumesc uh, Consiliului pentru că se implică în această problemă. Mă interesează și pe mine în special această problemă a prevenirii. Nu am găsit nimic în text în acest sens. Măsurile preventive nu sunt uh, gândite pentru a preveni activități de radicalizare. Nu știu dacă poate există ceva în acest sens. Mă gândeam și eu la intervenirea pe, intervenția pe internet, în uh, mass sociale. Și în al treilea rând n-am auzit nimic despre schimbul de date. Există schimbul de informații, da, dar dacă doresc să combat astfel de luptători străini care sunt foarte mobili, care pot alege tot felul de rute ascunse de călătorie, trebuie să am la dispoziție și lumea datelor. Adică ne interesează datele bancare, datele de călătorie și datele de comunicații. Nu știu dacă în acest sens s-a întâmplat deja ceva sau aveți uh, discuții în acest sens pentru a-i putea descoperi pe acești uh, luptători străini sau pentru a-i descoperi pe cei care devin radicali în primul rând și ulterior urmează să devină luptători? Doamna președinte, am ajuns la sfârșitul întrebărilor și dau din nou cuvântul vorbitorilor. Propun să continuăm așa cum, am, cum ați și început. Începem cu domnul Loic, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să răspund grupurilor de subiecte menționate. Mulțumesc pentru întrebări. Primul rând, s-a vorbit de partea de intenție. Și acest element e foarte important. Noi am fost foarte vigilenți în acest sens. Uh, și unii dintre dumneavoastră au recunoscut acest lucru. Legislația penală europeană și sistemele juridice ale statelor membre nu urmăresc intenția, ci doar faptele. Dar în domeniul terorismului, chiar și decizia noastră cadru ajută să destingem între utilizatori legitimi a unor procese sau instrumente de utilizatorii ilegitimi, nelegitimi. De aceea putem uh, avea în vedere și acte de finanțare, propagandă, pregătire, dacă există intenția de a ucide, de a influența în mod nelegitim politicile guvernelor și așa mai departe. În domeniul terorismului este așadar foarte important să avem un element obiectiv, da, o faptă, un comportament, dar și intenția. De ce? Pentru că, la contrariu, nu dorim să avem un utilizator legitim al unui, unei arme, de exemplu, sau cuiva care uh, lucrează în domeniu și trebuie să transporte sau să folosească explozibili, de exemplu, în industria extractoare, sau călători obișnuiți, să vorbi de cei cu dublă cetățenie, pentru a mă întoarce în a doua țară sau în țara de origine, e un scop legitim pentru oameni bine intenționați. De aceea e necesar să existe și această perspectivă a intenției. De aceea noi dorim, că și așa e în decizia cadru, să apară cele două elemente. Un act obiectiv în sine s-ar putea să nu fie suficient. Tocmai pentru că am exagerat astfel și am uh, urmărit persoane care totuși uh, au justificări legitime pentru comportamente, tehnici, uh, proprietăți și așa mai departe. Avem utilizatori legitimi la anumitor instrumente și aici trebuie trasă o, trasată o linie și e dificil, recunosc. În ceea ce privește procedurile penale, va fi vorba de dovezi până la urmă. Așa este. Acolo, într-acolo se vor duce toate uh, tehnicile de investigație, conform Constituțiilor și legilor aferente. Acolo nu se schimbă nimic. Apoi, în al doilea rând, ceea ce privește acest, dacă îmi permiteți, tranche milanez, uh, situație complexă din punct de vedere juridic. Mulțumim pentru acest moment. Îmi spuneam odată că se cântă un imn când vorbește comisia. Și nu vreau să critic pe domnul Kucikov. E o situație pe care nu noi am creat-o, dar pe care trebuie să soluționăm din punct de vedere instituțional. Ține și de calendare. Da, avem rezoluția Consiliului, avem Consiliul Europei care ia la măsuri pe 21 ianuarie a, făcut, a venit cu acest element nou. Noi am vorbit la Consiliul Jai despre aceste aspecte destul de în detaliu, dacă să revizuim sau să uh, tratăm problema luptătorilor externe în context al Uniunii Europene. Lucruri însă uh, au scăpat un pic de sub control din cauza inițiativei Consiliului Europei. Și apoi, următorul nivel, poziția statelor membre, care nu au mai așteptat și au luat măsuri legislative la nivel național. Situația este dificilă acum pentru că într-o perioadă foarte scurtă de timp trebuie să venim cu un pachet coerent care să aibă în vedere toate aceste aspecte. Ce se va întâmpla și ce impact va exista asupra legislației naționale sau europene rămâne de văzut. De aceea am subliniat că în mandatul nostru oferim acea clauză de deconectare, adică în ceea ce privește Uniunea Europeană și statele membre vom lucra împreună folosind legislația europeană și națională Așa se spunea deja în articolul 26 din Convenție și textul se regăsește în mandatul nostru și în protocol. Ne lăsăm așadar această marjă să discutăm între noi, să hotărâm dacă discutăm între noi sau dacă lăsăm la atitudinea statelor membre. Discuția va avea loc ceva mai târziu ceea ce privește calendarul, semnările, semnarea concluziilor. Înțeleg ce spuneți, stimată doamnă. Viața noastră a fost foarte dificilă, deși am lucrat împreună cu președinția. Din punct de vedere juridic, e un element destul de dificil de făcut, adică uh, unele dintre aceste concepte, noțiuni pe care le-am discutat, pedepsirea anumitor uh, comportamente, UE are deja legislație în acest sens, legislația cadru din 2008, de exemplu, dar suntem acum într-un context post tratatul de Sabona, în perioada de tranziție și acum exercităm aceste competențe și în mod extern. De aceea noi credem cu tărie că avem competență exclusivă. Unele state membre însă nu sunt de aceeași părere. Iar anumite părți ale protocolului se vor referi la competențe puse la oaltă, în special contactul permanent dar am propus să lucrăm împreună la Strasburg, să coordonăm, ne coordonăm acolo. Uh, cele ultimele trei sesiuni pe care le-ați menționat au funcționat foarte bine. Am mai decis însă să avem o discuție mult mai informată și mai clară și să delimităm competențele exclusive ale Uniunii Europene de competențele statelor membre. Această discuție va avea loc cu ocazia deciziei de proiect a concluziile Consiliului la semnarea protocolului. Am căpătat astfel un pic de timp pentru a avea o discuție informată, deloc grăbită, inclusiv analiza parlamentară cât privește punerea la oaltă a informațiilor, distribuirea informațiilor, voi da cuvântul colegului meu, însă un aspect e vorba de membrii uh, Consiliului Europei care trebuie să stabilească puncte de contact care lucrează zi și noapte pentru a transmite astfel de informații importante. Cineva care a trecut frontiera sau cineva care are un comportament suspicios și astfel de informații trebuie Uh, puse la dispoziția celorlalți în timp real. Noi am spus foarte clar, aceasta a fost poziția noastră de negociere, că aici nu apar obligații noi cu privire la schimbul de date. E vorba doar de crearea de puncte de contact. Uniunea Europeană nu acceptă obligații noi cu privire la schimbul de informații, în special nu cu state terțe. Ce se va întâmpla de fapt în Europa? nu va fi nimic nou. Statele membre au deja aceste puncte de contact permanent. Cât privește întrebarea dumneavoastră mai largă uh, cu privire la rețele, cineva a menționat rețelele, apar menționate în articolul 6. Articolul 6 din protocol vorbește de problema rețelelor și activităților de facilitatori, cei care nu luptă sau nu se antrenează concret, dar ajută la recrutare, au servicii de intermediere, de transport și așa mai departe. Menționăm acest lucru în articolul 6. Iar la cealaltă întrebare mai largă legată de ceea ce facem cu cei care se întorc și dacă ne gândim la alternative față de penitenciare, da, există, dar nu în acest protocol. După cum știți, în cadrul uh, rețelei noastre de combatere a radicalizării. Chiar acum câteva săptămâni, miniștrii de justiție au avut o discuție întrebându-ne dacă e bine să-i trimitem pe toți la închisoare, pentru că unii și-au dovedit uh, intențiile criminale, dar alții sunt doar frustrați, sunt uh, supărați, au alte probleme. Uh, și acolo cel mai, cea mai mare greșeală ar fi să-i trimiți la uh, închisoare. Discutăm cu o serie de actori implicați, să vedem ce alte programe există, ce alternative există, ce putem oferi. E o întrebare mai largă, nu apare chiar aici. Iar la, pe problema rețelelor sociale, subiectul e foarte dificil. După cum știți, nu credem că putem reglementa internetul la nivel european dar identificarea conținutului uh, ilegal, da, eliminarea acestui conținut și producerea de conținut, adică să nu lăsăm uh, detalii de propagandă fără răspuns, da, ne gândim la aceste aspecte, avem o platformă a uh, furnizorilor de servicii de internet. Există două întâlniri la nivel înalt cu doamna Malmström, ne discutăm și la alte niveluri, să vedem cum putem, ca mână în mână cu sectorul, să uh, contracarăm aceste probleme. Și apoi s-a mai vorbit de o unitate internă la Europol care să primească notificări cu privire la conținut ilegal și să ia măsuri. Să ia legătura cu furnizorii de internet. Și mă opresc aici. Uh, o întrebare tehnică. V-ați referit la decizia din 2008? Știu dacă trebuie revizuită. Uh, da, spune reprezentantul Comisiei, fie facem printr-o directivă sau lăsăm statele membre să acționeze la nivel național. Mulțumesc. Doamna Menas, vă rog. Mulțumesc. E dificil să mai adăugăm ceva. Comisia a răspuns, cred, la majoritatea întrebărilor. Ceea ce ne privește, aș dori să spun că protocolul la convenție a fost binevenit, reprezintă o bună bază pentru o armonizare minimă și cred că trebuie să înțelegem că instituția Consiliului Europei e ușor diferită de instituțiile noastre ale Uniunii. Sunt 56 de state membre acolo și au aceste texte unde nu există însă obligația de a le semna dacă un stat membru dorește să se poate alătura convenției, dar nu e obligat să o facă. Plus valoarea acestui protocol este că vin nu doar statele membre, ci atâtea state din afara Uniunii Europene, ceea ce ne-ar asigura nu doar o mai bună cooperare reciprocă, asistență reciprocă, dar și partea de extradare, de exemplu. Iar părțile ale Convenției Mamă și ale protocolului cine nu dorește nu trebuie să se alăture. De aceea e un spectru ușor diferit pe care trebuie să-l avem în vedere, iar statele membre ale Uniunii Europene participă destul de activ la, și la discuțiile din Consiliul Europei. Așa cum ați spus deja, Trebuie să ne asigurăm de poziția noastră din Consiliul Europei, poziția dată de Tratatul de la Lisabona a fost pentru prima dată că am pus la îndoială ideea unei competențe, toată lumea a înțeles că există o competență a UE la care se referă acest protocol. de uh, versiunea din 2008, cea mai recentă, nu se referă la călătorii. Călătorile reprezintă un fenomen nou. În, acest, în această perioadă nu am reușit să delimităm, să spunem, care sunt părțile legate direct de decizia cadru și ceea ce s-ar întâmpla cu competența statelor membre. Și de aceea am hotărât să alegem un uh, mandat la modul general ca să nu uh, încurcăm Consiliul Europei să le permitem să continue să lucreze pe acest protocol care reprezintă un instrument important și activitatea lor a fost întotdeauna importantă și ne-a arătat o plus valoare. În ceea ce privește această nouă directivă, Comisia va trebui să decidă uh, Există mai multe discuții în acest sens. Din păcate nu am avut unanimitate clară cu privire la nevoia unui nou instrument. Cred că am începe cu acest protocol și dacă statele membre doresc îl pot semna. Eu nu am știut că va fi uh, pus la dispoziție pentru semnături atât de repede, cum s-a spus mai devreme, dar cunoaștem cu toții procesele care au loc aici și, desigur, și rolul uh, Parlamentului în această procedură pentru semnare. Deocamdată vorbim doar de mandatul de negociere. Nu am vorbit încă de mandatul pentru semnare. E un subiect dificil de discutat și în Consiliu și în Parlament. Cam aceasta ar fi situația în acest moment în ceea ce privește președinția. Văd că aveți două întrebări, dar trebuie să știți că vom reveni asupra acestui subiect. Domnul președinte, e, ține de ordinea de ședință. Mulțumesc! Nu e vorba de conținut, ci de concluzii. Am cerut clarificare pe luarea deciziilor și eu văd lucrurile în felul următor. Atâta timp cât nu e clar între Consiliu și Comisie cine are competența exclusivă asupra fiecărui punct în parte, statele membre nu pot semna. Nu poți semna înainte să se clarifice acest aspect și înainte ca noi să facem ceea ce trebuie să facem. Și de ce aș dori să-mi spuneți, fiecare dintre dumneavoastră, să nu mai ocoliți subiectul. Simt că nu pot să fac ceea ce trebuie să fac. Yes, I'd like to get from the secretary. Aș dori ca secretariatul să-mi transmită o notă care să sublinieze exact care este procedura, care sunt termenele, care este repartizarea precisă a competențelor aici. Aș dori niște clarificări, pentru că este cea mai dezordonată procedură pe care am văzut-o eu de când sunt deputat. Și vorbim despre drept penal, vorbim despre caracterul penal al uh, unui act obiectiv de a călători, de a te deplasa. Este uh, o problemă foarte serioasă și aș dori să primim clarificări. Aștept o notă din partea secretariatului cât mai rapid care să clarifice exact care este situația și care este procedura. Mulțumesc. Doriți să reacționați? Da. Uh, stimată doamnă, îmi permit să nu fiu de acord. Eu nu uh, ocolesc subiectul. Am spus că avem nevoie de acest mandat urgent, pentru că dacă nu îl obținem, Uniunea Europeană și interesele uh, sale nu vor fi reprezentate la negocieri. Este un obiectiv tactic imediat și cred că a fost uh, respectat Colegii mei uh, din teritoriu au uh, spus că, fac o treabă, că se face o treabă extraordinară împreună cu președinția ca să ne uh, punem la oaltă forțele și să acționăm cât mai rapid. Dar dat fiind calendarul, încă o dată vă spun, această situație nu a fost creată de noi. Așa s-a întâmplat. Consiliul Europei a luat această inițiativă și noi trebuie să participăm. Nu putem să tăcem. Da, e dezordonat, e, avem foarte multe constrângeri, îmi pare rău, dar este o situație pe care încercăm să o uh, remediem și pe care nu am creat-o noi. Și, uh, într-adevăr, în mandat apare scris că uh, lăsăm la o parte faptul că toată lumea e de acord că sunt unele chestiuni ce țin de competența Uniunii, dar sunt și chestiuni, și mă refer la punctul de contact uh, non-stop, uh, care ține de competențele naționale partajate. Trebuie să vedem cum putem uh, să mișcăm lucrurile mai repede, cum să facem acest lucru rapid până săptămâna viitoare. Deci am decis și apare scris în mandat să lăsăm aceste lucruri și să revenim asupra lor atunci când Consiliul va prezenta proiectul de concluzii pentru semnare. Deci asta înseamnă concluzii în cunoștință de cauză înainte să se semneze orice. Sper că e clar. Mulțumesc foarte mult, domnule lui, că îi dau cuvântul domnului Koegikov și vă rog să încercați să respectați timpul uh, pentru că ne grăbim foarte tare. Da, o să fiu telegrafic, doamnă președinte. Nu vreau să intru în uh, discuțiile instituționale ale Uniunii Europene. Eu pot doar să spun că luarea de ostatici e un act terorist. Vă rog să nu luați ostatic acest uh, dosar din cauza problemelor instituționale. Mulțumesc tuturor deputaților pentru punctele foarte valabile pe care le-au menționat. Toate sunt valabile, dar majoritatea nu țin de protocol. Deci, motivul pentru care acest protocol se poate face atât de rapid este că uh, are o sferă de aplicare foarte specifică și foarte um, îngustă. Nu tratează radicalizarea și alte chestiuni de genul acesta, nu avem timp, Consiliul Europei se va ocupa după aceea de toate aceste lucruri, deci le vom lăsa deoparte și ne vom concentra asupra protocolului. În ceea ce privește penalizarea intenției, nu e vorba de uh, a acorda caracter de infracțiune in, unei intenții, nici în Convenția Mamă și nici în protocol. Punct! În dreptul penal în Europa, pentru majoritatea infracțiunilor, există intenția și fapta. Sunt foarte puține infracțiuni, foarte puține fapte care sunt uh, penalizate fără intenție, sunt cele din culpă. Dar nu există intenția ca infracțiune. Nu există în dreptul penal și nici Consiliul European nu dorește așa ceva. Deci protocolul nu transformă intenția într-o infracțiune. Vă rog frumos, nu am timp acum să vă explic, dar sper că totul este destul de limpede în raportul explicativ. Unul din subiectele problematice, dacă nu va fi rezolvat de protocol, este legat de definiții. Ce înseamnă terorism, ce înseamnă un act terorist. În cele din urmă, telegrafic acest punct de contact uh, non-stop, ba nu, înainte de a trece la punctele de contact, uh, deplasarea, călătoria pentru scopul terorismului. Noi, prin protocolul acesta, nu vizăm uh, persoanele care călătoresc Uh, nu vizează persoanele care călătoresc pur și simplu, ci pe cele care călătoresc cu scopul evident de a se alătura unui grup terorist. Asta dorim noi. Apoi, uh, punctele de contact non-stop sunt um, dedicate strict colaborării, cooperării polițienești. Nu se va schimba nimic altceva. E vorba de informații polițienești foarte limitate, necesare pentru ca poliția de frontieră să poată acționa și în cele din urmă vă rog frumos să priviți acest protocol așa cum este el. Are o sferă de aplicare foarte limitată, are obiectivul de a trata o problemă specifică și nu poate în niciun caz să rezolve problemele legate de terorism care există în general. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Coegicov. Secretariatul mi-a transmis că într-adevăr vă va transmite o notă privind procedura, așa cum ați cerut, și vom reveni la acest subiect îndată ce vor apărea noi evoluții în legătură cu protocolul și convenția. Mulțumesc, mulțumesc invitațiilor noștri pentru informațiile prezentate, mulțumesc pentru că ați venit la reuniunea noastră și pentru colaborare, dragi colegi. Haideți să continuăm acum reuniunea. Avem o reuniune comună cu Comisia DV în sala A3G3 din clădirea ASP. Următoarea reuniune obișnuită a Comisiei LIBE va avea loc pe 13 aprilie de la 3 la 6.30 după amiază și pe 14 aprilie de la 9 la 12.30 și de la 3 la 6.30. Mulțumesc și dacă nu ne vedem la reuniunea comună, vă urez drum bun și Paște fericit!